Trebuie să ne respectăm colegii. Votăm mai întâi rezoluțiile privind situația persoanelor cu albinism din Malawi și din alte țări africane. Proiectul comun de rezoluție. Cine este pentru? If. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. După considerentul H, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. După considerentul Q, amendamentul 2, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge de asemenea. Și acum votăm întreaga moțiune de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următoarea rezoluție este în legătură cu cazul liderilor tătarilor din Crimea, Ahtem Cigos, Ilmi Umerov și, și cazul ziaristului Micola Semena. Uh, cine este pentru uh, moțiunea comună de rezoluție? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum trecem la rezoluția privind situația din Maldive. Moțiune comună de rezoluție din partea șapte grupuri politice. Aliniatul 5, textul inițial. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 14, textul inițial, văd pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum aliniatul 15 și voi da cuvântul domnului Tanoc. Domnule președinte, grupul meu dorește să propună un amendament oral pentru eliminarea aliniatului 15. Serviciul de acțiune externă ne-a spus că este incorrect. Deci cerem eliminarea aliniatului 15. domnule președinte mulțumesc cine este împotriva acestui amendament oral există obiecții nu suficiente persoane sunt uh, obiectează așa că votăm acest amendament oral cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă Considerentul C, dau cuvântul din nou domnului Tanok. Da, domnule președinte. În urma discuției cu Serviciul de Acțiune Externă, ni s-a cerut să adăugăm cuvint, cuvântul precedent înainte de, după lider, deci liderul precedent, pentru că nu mai este liderul partidului său. Este din nou um, o eroare care trebuie corectată. Mulțumesc. Este cineva împotriva acestui amendament oral al domnului Tanăc? Atunci îl votăm acum. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm întreaga rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la raportul Matera. Parchetul european. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Głosowanie zostaje zamknięte. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări autoarei raportului și acum Ultimul vot de astăzi este votul raportului doamnei Bergeron, sistemele penitenciare și condițiile din închisori. Rezoluție, proiectul de rezoluție alternativă de la NL vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Głosowanie zostaje zamknięte. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 7 din textul inițial, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 12, textul inițial, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Propun să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu puține voturi diferență. Acum votăm întreaga rezoluție astfel modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Mulțumim raportoarei. Și acum facem o scurtă pauză și apoi trecem la explicațiile de vot. Vă mulțumesc.